și în primul rând vom uh, da cuvântul domnului Peter Iar. Mă rog, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte doresc să vă spun că în ce privește calendarul parlamentar pentru 2017, mi-aș fi dorit să fim ceva mai mult, mai mult curajos. Pentru că eh, am fi putut să nu avem atât de puține ședințe la Bruxelles în favoarea ședințelor de la Strasburg. Am fi putut să discutăm mai amănunțit anumite probleme, dar regret, poate că până la urmă vom reuși totuși să eficientizăm puțin ședințele. Dacă tot ne întâlnim la Strasburg, atunci ar trebui uh, să renunțăm la mini-plenare la Bruxelles. Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Jonathan Arnold pentru un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul din Marea Britanie a avut uh, o sesiune de 142 de zile. A fost criticat că au avut sesiune doar atât de puțin timp. Însă noi la Bruxelles și la Strasburg, în total, avem 5 zile de sesiune lunar. Și în 3 din acele zile, practic doar parțial avem sesiune. Deci noi dezbatem aici Ni se întrerup microfoanele după 60 de secunde, 90 de secunde și nu avem nicio cale de a vorbi pe larg despre o problemă, nu avem nicio șansă să uh, monitorizăm legislația așa cum trebuie. Ar fi mai bine să avem mai mult timp pentru dezbateri reale, argumentate, pentru cei care cred uh, cu adevărat în uh, structura și în rolul acestui loc. O, și oricum cred că mi s-au terminat cele 60 de secunde. Mulțumesc, domnule deputat Arnott. Domnul Van Dalen, punct procedural. Ja, dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, nu știu dacă puteți să-mi explicați ce se întâmplă acum aici, pentru că nu e posibil așa ceva. Ni s-a refuzat să votăm calendarul pe 2017 pentru că nu existau amendamente. Și acum ce se întâmplă? Avem explicații de vot la un vot care n-a existat. Domnule președinte, e de-a dreptul nedemocratic. Domnule președinte, mă ascultați? Ik was nog niet, ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig. Nu terminasem, domnule președinte mi-aș dori foarte mult să mă și ascultați. Avem explicații de vot aici, la un vot care n-a existat și nu este deloc democratic ce se întâmplă. Trebuie ca dreptul nostru de vot să fie respectat, trebuie să avem drept de vot asupra calendarului, chiar dacă nu există amendamente. Uh, E de-a dreptul uh, incorrect și aș vrea să cereți să se pună acest punct la ordinea de zi la conferința președinților. Słuchać moich pracowników ze służb administracji Parlamentu Europejskiego. Mulțumesc foarte mult, dar trebuie să respectăm și vocea administrației Parlamentului European. Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi înainte de a se ajunge la această situație legată de voturi. Trecem atunci mai departe la alte explicații de vot. Este vorba despre raportul doamnei Göringer de Ödenberg, este vorba despre procedura europeană cu privire la cele de valoare redusă și doamna Soidrova este prima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă explic de ce am sprijinit această procedură europeană. Consider că a fost un punct pozitiv pentru protecția consumatorilor, pentru protecția IMM-urilor. Cred că sunt măsuri realiste pentru că cererile transfrontaliere de valoare redusă sunt importante și este drept să primești banii returnați pentru o marfă care până la urmă nu a fost livrată. Este păcat că prea puține persoane sunt informate despre această posibilitate. Cred că instanțele ar trebui să facă un pas în direcția celor păgubiți. Mă bucur că limita superioară a fost ridicată de la 2000 de euro la 5000 de euro. Mi-aș fi dorit uh, chiar ca pragul să fie și mai uh, înalt. Această uh, reglementare nu se referă la proceduri de drept al muncii. Mulțumesc foarte mult și eu am uh, sprijinit uh, această soluție. Am fost uh, ministru al justiției în Cehie și știu cât de important este să se poată aplana în felul acesta acest tip de litigi, pentru că um, multe întreprinderi sunt păgubite și procedurile juridice necesitau foarte mult timp. Deci acum se poate rezolva această problemă printr-o mai bună colaborare colaborare la nivelul uh, justiției și s-ar putea în felul acesta ca procedurile să poată să recurgă și la videoconferințe, deci pe cale electronică să se rezolve problema. Bineînțeles că uh,

Peter Iar, ai minute, Beteza. Domnul Peter Iar pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că este o soluție binevenită, această procedură europeană cu privire la cererile de valoare redusă în uh, relații transfrontaliere um, eu cred că în felul acesta uh, costurile pentru cei afectați pot fi reduse cu 40% și durata procedurilor poate fi redusă și este foarte bine că am ridicat și valoarea uh, limită de la 2000 uh, de euro până la 10.000 de euro pentru că prin 10.000 de euro am putea să rezolvăm 60% din litigiile de acest tip și am putea veni în ajutor ajutorul IMM-urilor. Eu cred că marile companii dispun de servicii juridice care se pot ocupa de rezolvarea unor asemenea pretenții financiare, dar IMM-urile vor fi primele care vor avea de câștigat. Deci s-ar putea să putem chiar um, amenda în perioada următoare această soluție. Mulțumesc foarte mult, uh, iar acum îi dau cuvântul domnului uh, Andrei Mamikins pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se bazează pe cooperare între regiuni, statele membre și cetățeni. Un rol cheie este jucat de IMM-uri în economia noastră și dacă există astfel de litigii între parteneri, cetățenii trebuie să fie capabili să se ducă în fața instanței, în special atunci când e vorba de compensații financiare care trebuie obținute. Este bine să avem un sistem funcțional care să uh, gestioneze aceste litigii. E nevoie și de o creștere a eficienței în uh, felul în care se tratează această procedură a plăților mici. Eu am votat pentru această propunere pentru că considerăm că este o garanție pentru a avea un sistem financiar credibil în UE. Mulțumesc. Nyní poslanec Stanislav Polciak. Jedna minuta. Urmează domnul Polciak, un minut Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă explic uh, poziția mea. Am sprijinit acest raport pentru că este important uh, să uh, găsești rezolvare în cadrul unui complex de norme juridice prin care individul se poate adresa unei instanțe. Dar sigur că era nevoie de uh, proceduri simplificate, iar această propunere este o asemenea procedură simplificată. Valoarea limită însă de 5.000 de euro um, este, uh, din punctul meu de vedere, um, o limită maximală. Cetățenii trebuie să știe că au dreptul să se adreseze instanței pentru a își uh, face dreptate, dar cred că Ă, valoarea limită ar fi trebuit să fie ă, mai mare. Din păcate, acest lucru nu îl face posibil acest raport. Mulțumesc foarte mult, iar acum explicațiile de vot în legătură cu raportul domnului Gjib, limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă și îi voi da cuvântul doamnei Monica Macovei pentru un minut

am votat în favoarea acestui raport, dar uh, într-un fel sunt uh, îndoit, pentru că um, eu cred că lucrurile ar trebui să fie urmărite în continuare, pentru ca ceea ce prevede acest raport să fie într-adevăr aplicat în practică. M-am gândit uh, la două situații. Aici se propune că prin modificarea uh, aceasta uh, toate noxele ar trebui să fie diminuate, astfel încât aerul să poată să fie purificat și, pe de altă parte, se mai spune că trebuie să existe și o debirocratizare. Dacă se vor respecta aceste cerințe, e în regulă. Dacă nu, apelez din nou la colegii mei din Comisia de Specialitate pentru ca lucrurile pe parcurs să poată să se îmbunătățească în sensul pe care acest raport îl propune. Președintele, mulțumesc foarte mult, iar acum îi voi da cuvântul domnului Andrei Mamichinț pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu ne putem închipui viața de zi cu zi fără electricitate, fără încălzire. Modelul nostru economic nu ar putea să funcționeze fără toate acestea, însă în același timp înțelegem cu toții că fața cealaltă a monedei e poluarea aerului, praful creat și problema e că în Uniunea Europeană nu exista decât două directive. Directiva privind ecodesign-ul și directiva privind uh, marile instalații de ardere. Eu nu mi-aș dori o a treia directivă. Însă, în același timp, trebuie să reducem povara administrativă. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Nina Gelu, un minut. Mulțumesc. Am votat pentru raportul GJEB, deoarece e esențial pentru pachetul european privind aerul curat, pentru a reduce emisiile dăunătoare și pentru a îmbunătăți calitatea aerului peste tot. Cercetările arată că în Marea Britanie poluarea aerului cauzează mult mai mult decât cele 30.000 de decese estimate. 400.000 de, de oameni își pierd viața prematur din cauza poluării atmosferice anuale. E o mare povară asupra societăților noastre și în acest context vreau să spun câteva cuvinte despre scandalul cu emisii de la Volkswagen, scandalul diesel. E strigător la cer, dat fiindcă are impactul asupra sănătății oamenilor. Cetățenii plătesc cu viața lor comportamentul uh, uh, acestor companii care calcă legea. Trebuie să stabilim niște autorități europene pentru a, autorizarea acestor mașini. Volkswagen a arătat că acest sistem actual în care uh, companiile aleg unde să-și testeze modelele, deci e un model care, un sistem care nu funcționează. Thank you very much indeed. Uh, Deputy Tim Aker. Domnul deputat Tim Aker. Thank you very much, Chair. Um, I vote... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui regulament pentru că, uh, de fapt, ucide locuri de muncă. Uh, o sute de uh, locuri de muncă s-au pierdut deja. și Chiar uh, și săptămâna trecută au fost uh, de asemenea reduse locuri de muncă. Când vă veți opri? Ce vor face oamenii care își pierd locurile de muncă în industrii specializate? Toți cei care votează pentru acest tip de legislație trebuie să dea explicații oamenilor care și-au pierdut locul de muncă. De ce au procedat? procedat așa. Deci să nu uh, acționăm inconștient, să vă gândiți că până la urmă uh, creați un uh, lanț de situații nefericite în această industrie. Și ați dus la un șomaj în masă prin acest tip de legislație. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Și trecem acum mai departe, ă, dar vă rog să vă ă, semnalați intenția de a interveni la explicațiile de vot ă, mai devreme. Îi dau cuvântul acum domnului Stanislav Polciac, dar repet rugămintea mea. Trebuie să vă înscrieți la cuvânt mai devreme, pentru că doar uh, președintele uh, de ședință poate să decidă dacă vă dăm cuvântul sau nu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că acceptați intervenția mea, pentru că eu uh, m-am înscris la cuvânt încă mai devreme. Nu știu de ce nu apărea numele meu pe această listă. Eu am sprijinit această propunere, dar Ehm, am avut și eu unele îndoieli, pentru că Uniunea Europeană cred că, în primul rând, în ce privește protecția mediului înconjurător, ar trebui să acționeze mai disciplinat și eh, să ne gândim și la scandalul Volkswagen și la manipularea eh, rezultatelor privind eh, nivelul de ehm, emisii de noxe. Trebuie să știm exact cum sunt respectate normele europene și cele care au fost stabilite până acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. E... Vă mulțumesc încă o dată și vă propun acum să trecem la explicațiile de vot legate de raportul domnului Giovanni Lavia, cazeinele și cazeinații destinați consumului uman. Domnul Andres Mamichins va fi primul. Cazeinsir fosfoprotein grupa ca Mulțumesc, domnule președinte. În jur de 4 cincim din uh, proteinele totale din laptele uh, de animale este reprezentat de aceste substanțe și se află de altfel și în corpul omului. Conțin și aminoacizi și este o substanță importantă în dieta cu proteine. În ciuda celor spuse mai devreme, există și standarde internaționale și trebuie ca legislația noastră să se apropie de aceste standarde internaționale pentru a reglementa disponibilitatea acestor uh, substanțe pe piața globală. O altă îngrijorare ar veni din problema standardizării, pentru că consumatorii trebuie să înțeleagă foarte bine ce fel de alimente cumpără. Acesta era obiectivul raportului și de aceea am votat pentru el. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Pospisil pentru un minut pane předsedající já jsem podpořil tento návrh. am eh, sprijinit la bun început această propunere, chiar dacă la primă vedere pare a fi o reglementare foarte complicată, dar, dar uh, în realitate lucrurile nu stau așa. Eu cred că stabilirea unor standarde um, este foarte utilă pentru că um, în întreaga Uniune Europeană vor putea să fie respectate aceleași reglementări, iar aceste standarde au fost propuse de către organisme internaționale competente, care în felul acesta pot fi utile industriei și consumatorilor individuali, pentru că aceste substanțe atunci vor uh, corespunde anumitor standarde de calitate și uh, în felul acesta putem să depășim barierele interne de pe piața noastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, a fost ultima explicație de vot și Întrerupem ședința până la orele 15. Vă doresc poftă bună!